The sitting is resumed. Reluăm lucrările. Următorul lucru, punct din ordinea de zi este raportul doamnei Jolie, a doua revizie a acordului ACP Uniunea Europeană, acordul de la Cotonou. Primul vorbitor, dacă este în încăpere, este doamna Jolie. Dacă nu, o să invităm întâi comisia să ia cuvântul. Doamna Jolie, sunteți gata? Aveți cuvântul. Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, Revizuirea acordului de la Cotonou ne permite să tragem niște învățăminte din criza economică și financiară, criza socială și uh, alimentară cu care ne confruntăm, persistența sărăciei externe, modelul economic dominant al tuturor piețelor și uh, un mod de viață în care nu numai că am ajuns la limită, dar am ajuns la această criză multidimensională fără precedent. Trebuie să ne adaptăm politicile dintr-un mod radical. Propunerea de raport pe care o aveți în fața dumneavoastră a fost adoptată de, în unanimitate de membrii Comisiei pentru Dezvoltare. Este o primă etapă în acest drum nou. Primul imperativ care trebuie respectat este coerența. Politica comercială, pescuitul și agriculturii trebuie să fie concepută coerent, astfel încât să asigure o dezvoltare durabilă pentru a combate sărăcia și pentru a garanta un nivel de viață și venituri decente tuturor. Și, regret să vă spun, nu este cazul astăzi. Am făcut din comerț un scop în sine, iar Uniunea Europeană sacrifică astfel populațiile țărilor în dezvoltare în beneficiul companiilor multinaționale. Iar uh, negocierile pentru parteneriatele, acordurile de parteneriat economic sunt văzute ca o amenințare de către societățile respective. Problema agriculturii este problematică pentru că este neglijată în această cooperare între Uniunea Europeană și țările ACP. Zonele rurale sunt dominate de acest sector iar partea care le este rezervată în fondurile europene adresată țărilor ACP este aproape inexistentă. Trebuie ca această situație să schimbă. Cum am putea să eradicăm sărăcia fără să facem din suveranitatea alimentară o prioritate. Agricultura trebuie să fie elementul central al dezvoltării Uniunii Europene susținerea țărilor în dezvoltare împreună cu agricultorii respectivi trebuie să asigure suveranitatea alimentară, ceea ce este esențial. Legitimitatea democratică a guvernelor din aceste țări este amenințată de un nou fenomen care ne îngrijorează, și anume cumpărarea terenurilor arabe, arabil de către investitorii străini ca urmare a scăderii prețurilor. China, Qatarul, Arabia Saudită sunt acum proprietarul a mii de hectare din țările din dezvoltare. Uniunea Europeană și țările ACP trebuie să aibă o reacție față de această situație permițând accesul la resursele naturale, cum ar fi pământul și apa, pentru că ele sunt drepturi fundamentale, inalienabile ale populațiilor locale. Și încă o chestiune care mă interesează, paradisurile fiscale. Consecințele acestora nu sunt departe de țările în dezvoltare, ci fluxurile financiare ilicite pe care le permite reprezintă de zece ori mai mult decât ajutorul public pentru aceste țări. să pună problema coerenței și a credibilității. O primă etapă ar putea să fie semnarea unui acord obligatoriu care să ceară companiilor multinaționale să-și declare profiturilor și impozitele, impozitele plătite în țările în care funcționează pentru a vedea astăzi care sunt pierderile suferite de aceste țări. Aș dori să profit de această dezbatere pentru a insista asupra deficitului democratic al acestei revizuiri. Parlamentul nu a fost uh, consultat și rolul Comisiei uh, par, uh, Comune Parlamentare trebuie să fie întărit. Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, sper că negociatorii vor profita de această ocazie, de ocazie ca să corecteze acest parteneriat astfel încât să devină o reușită, iar țările respective și populația acestor țări să beneficieze de acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Morairo, un minut. Senhores deputados, senhor comissário, Stimați membri, domnule comisar, Comisia pentru Comerț Internațional, pe care o conduc, a hotărât să ia atitudine în ceea ce privește actuala revizuire a acordului Cotonou din două motive. În primul rând, pentru că Comerțul internațional este o componentă esențială a relațiilor dintre țările ACP și Uniunea Europeană și, în al doilea rând, pentru că acordul Cotonou a adus această nouă idee, aceste parteneriate economice, care sunt, în esență, parteneriate comerciale. De aceea am hotărât să ne implicăm ca raportori. Ne-am exprimat în raportul nostru două preocupări. În primul rând, nevoia de a respecta aspectele specifice ale acordului și organismele parlamentare uh, decizionale au stabilit niște repere clare în acest sens. În al doilea rând, să exploatăm sinergiile existente în cadrul adunărilor parlamentare paritare și în organismele uh, decizionale parlamentare. Domnul Ghiucht are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Apreciez interesul pe care l a arătați față de cea de-a doua revizuire a acordului de la Cotonou. De asemenea, am citit raportul Comisiei DEVE cu mare interes. Acolo există o analiză clară a acestui subiect. Pentru noi este o prioritate să păstrăm uh, fluxul de informații către Parlamentul European, cum am făcut și în trecut. Negocierile s-au intensificat și acum intră în faza finală și următoarea întâlnire paritară ambasadorială va dovedi uh, importanța acestor discuții. Vom avea această întâlnire în martie pentru a încheia negocierile așa cum se prevede în acordul de la Cotonou. Dați-mi voie acum să vă aduc la cunoștință câteva observații. Raportul este în esență foarte important în ceea ce privește pozițiile UE. Ca să numesc câteva dintre ele, uh, poziția referitoare la aspecte legate de drepturile omului uh, au fost confirmate în negocieri. La fel, importanța pe care o alocați schimbărilor climatice și siguranței alimentare sunt lucruri pe care le împărtășim și noi și se vor regăsi în documentul final. Aș vrea să mă axez pe patru aspecte, începând cu importanța dimensiunii parlamentare, conform adunării parlamentare paritare. Comisia dorește să consolideze dimensiunea parlamentară în acordul de la Cotonou. În consecință, intenția noastră propunerea noastră trebuie abordată în contextul larg în care dorim să consolidăm uh, participarea uh, Parlamentului la uh, următoarele proiecte FED. De asemenea, trebuie să uh, avem întâlniri între organismele uh, parlamentare și organismele regionale. În acest sens, Comisia acceptă ca aceste lucruri să fie convenite cu cei interesați și, în consecință, este deschisă să-și reconsidere poziția. În același timp, dorește să afle care este punctul de vedere al Parlamentului privind sistemul preferențial și uh, includerea sa în contextul global. Acest sistem preferențiat uh, necesită sinergii între noi și instituțiile Cotonou și, de asemenea, o actualizare a dispozițiilor Cotonou, dat fiindcă regimul comercial Cotonou este depășit. Am convenit cu partenerii ACP că vom continua negocierile către, un, către acorduri parteneriat, de parteneriat regionale nu este de dorit din punct de vedere politic și nu este fezabil din punct de vedere juridic să uh, avem uh, GSP sau GSP Plus care să fie incluse în acordul de la Cotonou. După cum se și spune în proiectul de raport, dat fiind că acestea depind de scheme UE. Însă dorim să se axeze atenția pe aspectele legate de comerț în general și pentru ajutoare în acest sens în special. În raportul dumneavoastră vă uh, arătați preocupările cu privire la regionalizare care putea submina coerența grupului ACP. Comisia consideră că diferențierea regională în cadrul acordului de la Cotonou este mai degrabă o oportunitate decât o amenințare. Integrarea regională este esențială pentru dezvoltarea țărilor ACP și această realitate trebuie integrată în Cotonou pentru a sprijini eforturile comune către îndeplinirea acestor obiective. Acest lucru nu înseamnă că vom întrerupe acordul uh, ACP și parteneriații sunt de acord. În ceea ce privește politicile sectoriale, care sunt menționate în raportul dumneavoastră, suntem de acord cu importanța schimbărilor climatice și a energiilor regenerabile, care sunt incluse deja în exercițiul actual de revizuire. De asemenea, siguranța alimentară este inclusă în dimensiunea regională. Vrem să subliniem și importanța uh, Uh, bunei guvernanțe în domeniul fiscal. Acesta este un principiu fundamental al acordului de la Cotonou. Pe baza articolului 9, Comisia pregătește în prezent o nouă politică pe bună guvernanță în aspecte fiscale în ceea ce privește dezvoltarea și cooperarea. De asemenea, dorim să uh, abordăm aceste subiecte în exercițiu actual de revizuire și pot să spun că împărtășim aceleași obiective și anume să existe un sistem fiscal eficient și echitabil și administrație fiscale echitabile și să consolidăm participarea țărilor uh, în curs de dezvoltare. Domnule președinte, știu că regretați faptul că Comisia nu a consultat uh, mai mulți factori interesanți înainte de a începe procesul de revizuire conform aliniatului 2.8 și sper ca pe viitor, în ceea ce privește relațiile ACP după 2020, uh, să avem un proces consolidat de uh, consultare sub formă noi, unei uh, cărți verzi. Mulțumesc. Mulțumesc acum domnul Preda, două minute

Aș dori să o felicit pe doamna Jolie pentru activitatea desfășurată pentru acest raport, pentru că a ținut cont de propunerile grupului socialiștilor și democraților. Ne recunoaștem în rezoluția pe care a prezentat-o. Din perspectiva gustului nostru, parteneriatul între Uniunea Europeană și țările ACP este un angajament istoric care trebuie să-și păstreze caracterul specific și nu fie banalizat prin conformitatea cu regulile Organizației Mondiale a Comerțului, deoarece parteneriatul acesta respectă coerența politicilor europene, comerciale, bugetare, cu scopul dezvoltării și promovării păcii și securității și democrației și drepturilor omului în țările ACP. Nu se pune problema să impunem un model, ci împreună cu aceste țări să construim dezvoltarea lor durabilă. Această revizuire ține cont de noile elemente apărute în ultimii cinci ani. Lupta împotriva schimbărilor de climă, ajutorul pentru dezvoltarea unor energii regenerabile, lupta împotriva crizei alimentare, agricultura, suveranitatea alimentară, siguranța alimentară, de asemenea buna guvernanță fiscală și lupta împotriva paradisurilor fiscale. Aș dori să insist asupra două aspecte. Comerțul. În primul rând, punerea în aplicare treptată a acordurilor de parteneriat, care vor deveni desuete, dar dorim să rămână în continuare menționate aici, și anume că regimurile comerciale de care beneficiază țările ACP nu trebuie să fie mai puțin favorabile decât cele de care beneficiau înainte. Trebuie să introducem aici sistemul general de preferințe, așa cum a fost și în acordul de la Cotonou. Colegii mei vor insista asupra problemei migrației. Trebuie să spunem că acordurile acestea păstrează drepturile migratorilor și nu acceptăm regimuri de tranzit uh, către țările care nu respectă drepturile persoanelor. Mulțumesc. Domnul Michel, două minute. Domnule președinte, domnule comisar, și eu vreau să o felicit pe doamna Jolie pentru rigoarea și echitatea analizei uh, extrem de adecvate, care se regăsește în raportul sau a doua revizuire a acordului de la Cotonou, trebuie să consolideze acheul Lome, consolidând unitatea, coeziunea și solidaritatea între țările ACP. În ceea ce privește politica de dezvoltare, aceștia trebuie să-și o poată asuma prin intermediul acestui acord. Programarea, reexaminarea și controlul acordului trebuie să fie o prerogativă a parlamentelor țărilor partenere este o provocare foarte dificilă, e clar, dar cred că trebuie să facem eforturi speciale pentru a activa aceste parlamente. Trebuie să avem și așteptări deschise față de autoritățile din țările partenere. Știți că există guverne care nu încurajează dezbaterea parlamentară. De asemenea, doresc o consolidare a controlului democratic și al rolului adunării parlamentare paritare ACPUE mai ales având în vedere prevederile acordului de la Cotonou care permit APP-ului să primească documente de strategie regională pentru dezbatere. Parlamentele naționale și regionale trebuie să fie, din punctul meu de vedere, consultate mai intens în procesul de elaborare a documentelor de strategii regionale și naționale și să aibă un cuvânt de spus în comisiile de lucru trebuie să participe la două sesiuni, trebuie să altfel am trimite un semnal negativ partenerilor noștri. Trebuie să avem poate um, întâlniri regionale mai concrete și pe 25 ianuarie am să fac uh, propuneri concrete în biroul adunării paralitare. Insist ca organele parlamentare să se constituie de la nivelul acordului, eh, de la nivelul adunării parlamentare parlamentare și apreciați, domnule comisar, propunerile dumneavoastră, dar fiindcă ați fi foarte clar în declarațiile dumneavoastră ca viitor comisar pentru comerț. Știu că sunteți sinceri și doriți ca aceste acorduri de parteneriat economic să participe și la dezvoltarea zonelor Trebuie să creștem ajutorul și asistența către țările ACP pentru ca acestea să poată face față și schimbărilor climatice. Mulțumesc, domnul Deva, două minute. We keep talking about alleviating poverty. Vorbim despre eliminarea sărăciei, însă și s-au pompat 350 de miliarde de euro în, pentru eliminarea sărăciei, în timp ce sărăcia crește. De ce repetăm greșelile din istoria noastră în alte părți? De ce provincii europene nu s-au îmbogățit și nu au reușit să elimine sărăcia făcând ceea ce încercăm noi acum să facem în țările ACP? Am creat bogăție în Europa creând bogăție și cum putem aduce bogăția și în țările ACP. Doamna Jolie a identificat o scurgere de capital și spune că suma pe care o investim în aceste țări este pierdută de 8 ori mai mult. De ce nu creăm condiții pentru ca acel capital să fie păstrat în țările respective, să se creeze locuri de muncă și astfel să se creeze bunăstare. Până când nu răspundem la aceste întrebări, nu facem altceva decât să irosim banii contribuabililor fără a scăpa nici măcar o singură persoană de sărăcie. Thank you, Mr. Dillard, and for your brevity. Mulțumim pentru concizie și pentru intervenție. Urmează doamna Timor un minut. Grupul meu susține uh, raportul doamnei Jolie. Am dori să se țină cont de următoarele aspecte. De exemplu, consecințele schimbărilor de climă asupra țărilor ACP, îngrijorările acestor țări că negocierile regionale subminează cumva solidaritatea dintre aceste țări și apoi uh, dacă ne gândim la conținutul acordului de la Cotonou, trebuie să avem în vedere prin, ca prin credit ale Uniunii Europene să susținem investițiile în servicii publice. Și apoi să ne gândim uh, la, ca în aceste negocieri să includem și cotele de migrare. Acum analizăm și dimensiunea parlamentară a acestor relații, așa încât nu putem să nu uh, Înțelegem uh, ca uh, ideea de a reduce la un minut pe o zi pe an. Doamna Morvai, un minut. Pentru mine a fost șocat când la o conferință privind produsele alimentare, delegația africană a arătat o pancardă în care se spunea nu hrăniți Africa. trebuie să acceptăm faptul că Africa nu are nevoie de produse alimentare, ci trebuie să se poată descurca singură în ceea ce privește hrana. În mod interesant, populația din Africa are aceleași interese ca țări, populația din țările din fostul bloc comunist. La fel și în Franța, fermierii trebuie să aibă ocazia să hotărască singur ce doresc să producă și trebuie să poată vinde aceste produse pe piața locală. Este pentru interesul populațiilor locale să aibă produse alimentare sănătoase cultivate pe plan local. Trebuie să existe un comerț global liberalizat, dar trebuie să existe și autosuficiență și trebuie să sprijinim aceste lucruri. Mulțumesc, domnul Cațmarec, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor. A doua revizuire a acordului la Cotonou sosește într-un moment foarte interesant, pentru că ne permite să trecem în revistă acest acord în contextul unui mediu care se schimbă foarte rapid. S-au întâmplat foarte multe anul trecut. Criza alimentară, criza energetică, criza economică și financiară. Și modificările produse de schimbările climatice și impactul acestora asupra țărilor în curs de dezvoltare. Este foarte interesant pentru noi uh, rolul adunării parlamentare paritare și posibilitatea de a reduce frecvența reuniunii acestei adunări. Uniunea Europeană nu are intenția de a reduce această frecvență și este important acest lucru pentru că nici uh, Parlamentul European, nici țările ACP, nici uh, adunarea parlamentară paritară nu au uh, participat la procesul decizional care a dus la acord. Este importantă și regionalizarea relațiilor dintre țările ACP și Uniunea Europeană și este important să vedem care este uh, caracterul acestei regionalizări. Eu nu mă opun regionalizării ca atare, însă sunt convins că sesiunile regionale nu trebuie și nu vor avea rolul de a înlocui, de a înlocui adunările parlamentare. Poate că ar fi mai firesc ca adunarea parlamentară paritară să ia singură deciziile și ele să nu fie uh, trasate de acord. Este importantă consolidarea rolului uh, parlamentar, parlamentelor locale așa cum spunea și domnul Michel, pentru că membrii adunării parlamentare au acest rol. Este de asemenea important pentru ca parlamentele, ca parlamentele țărilor ACP să aibă rolul lor în cooperarea pentru dezvoltare, în evaluarea activităților aferente. Și este important așadar ca acești membri să aibă acces la documente strategice. Sunt de acord că uh, nu trebuie să existe o suprapunere a funcțiilor. Sinergia este foarte importantă pentru ca eforturile noastre să nu fie irosite. Mulțumim, doamna de Kaiser, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Articolul 13 din uh, acordul de la Cotonou a fost revizuit din 2000. Se referă la dialogul dintre Uniunea Europeană și țările ACP în privința imigrării ale cauzele profunde ale imigrării și în cele din urmă lupta împotriva imigrației ilegale și a readmisiei. Sunt aceste două aspecte care au fost cel mai mult avute în vedere de Uniunea Europeană. Lipsa unei politici comune privind imigrarea riscă să întărească în revizuirea acestui articol partea represivă și vânătoarea uh, clandestinilor. Acordul dintre Italia, Italia și Libia a dus la niște situații umanitare intolerabile, dar nu a slăbit zelul celor care vor să întărească articolul 13 pentru a lupta împotriva imigrației ilegale. Mă gândesc la anumite țări care luptă împotriva imigrației ilegale vânându-i pe clandestini. Iar în criza actuală, ar trebui să găsim o sinergie între imigrație și dezvoltare. Dacă țările ACP au nevoie de ajutor pentru dezvoltare, să ne gândim că și noi vom avea nevoie de imigrație ca să facem față crizei care ne afectează. Deci trebuie să ne concentrăm pe imigrația ilegală, pe, mobiliză, pe mobilitate, pentru că numai acestea vor putea să ne ajute să facem față problemelor din propriile noastre țări. Mulțumesc! Domnul Rinaldi, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Ca liberal democrai dorim să profităm de revizuirea acordului de la Cotonou pentru a prezenta o idee de modernizare. Și când vorbesc de modernizare, mă refer întâi de toate la politici care pot să permită o mai mare libertate. Libertate întâi de toate de birocrație, care este din ce în ce mai excesivă în țările ACP și care devine o barieră în calea dezvoltării economice. Libertatea ca posibilitate pentru studenți de a putea studia în alte țări și cred că trebuie să profităm de revizuire pentru a lansa un program ambițios de burse de studii. Libertăți prin intermediul difuzi- difuzării, diseminării de tehnologii informaționale pentru a putea fi folosită de toată lumea. Și, de asemenea, libera circulație a lucrătorilor pentru a rezolva problemele de care a vorbit și doamna de Kaiser din tratatele bilaterale. Cotonou, care vine de la Iaunde și de la Lome, are o lungă istorie în acest sens. A fost în avangarda acestor uh, eforturi și dacă va ști cum să facă față, va reuși să fie în avangarda și pe viitor. Mulțumesc. Acum, doamna Nedelceva, un minut jumate. Domnule președinte, domnule comisar, în primul rând, o felicit pe doamna Jolie pentru calitatea raportului întocmit Revizuirea acordului de la Cotonou trebuie să reprezinte ocazia de a face un bilanț și de a propune soluții pentru o aplicare mai bună. Identificarea clară a priorităților este foarte importantă și insist aici pe trei puncte. Trebuie, în primul rând, să precizăm conținutul dialogului politic, să nu pierdem din vedere consolidarea păcii și soluționarea conflictelor, folosind dispozitivele existente și luptând împotriva traficul cu arme mici, traficul mic de arme, toate acestea având un impact pozitiv pe plan economic, politic și social. Apoi, încheierea de acorduri uh, economice flexibile și echilibrate este foarte importantă. Sectoarele cheie, agricultura, energiile regenerabile și ocuparea forței de muncă cu tineri, sunt extrem de importante. Dialogul cu populația ar, uh, va duce la îndeplinirea acestor scopuri. Apoi trebuie asigurată o mai mare coeziune între diferiții piloni ai acordului și relația dintre Parlamentele Naționale și Parlamentul uh, Supranațional este foarte important. Trebuie de asemenea să apărăm principiile fundamentale și spiritul acordului existent și să nu pierdem din vedere obiectivul central, care este eradicarea sărăciei, contribuind și la dezvoltarea durabilă și la integrarea progresivă a țărilor ACP în economia mondială. Mulțumim și felicitări. Urmează domnul Cashman, un minut. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau să o felicit pe doamna Jolie și pe domnul comisar. Parlamentul și-a investit tot sufletul în aceste negocieri pentru a nu mai negocia clauzele respective apropo de discriminarea pe sex, origine tehnică, religie, orientare sexuală, handicap și așa mai departe. Mi se spune, domnule comisar, că unele state membre nu doresc aceste amendamente, dar pentru Parlament este vital. Drepturile omului, după cum știți, au fost de multe ori erodate, iar eroziunea aceasta uh, merge în sensul unor avantaje politice. Uniunea Europeană se bazează pe respectarea drepturilor omului, iar centrul relațiilor noastre cu toate țările ACP ar trebui să fie drepturile omului. Domnule comisar, s-ar putea să fie ultima dată când apareți în fața noastră ocupând uh, fotoliul pe care îl ocupați. Aș dori să vă mulțumesc în numele Parlamentului pentru că ați apărat valorile Uniunii Europene și drepturile omului și vă urez succes în nou portofoliu. Mulțumesc și acum Domnul Carvalho, doamna Carvalho, un minut și jumătate. Această revizuire a acordului de la Cotonou abordează aspecte esențiale în ceea ce privește integrarea progresivă a țărilor ACP în economia mondială și dezvoltare durabilă. E vorba de schimbări climatice, siguranța energetică, formare, educație, aspecte esențiale în ceea ce privește dezvoltarea acestor țări. Încălzirile, schimbările climatice pot să reprezinte și o oportunitate. Resursele energetice pe care aceste state sunt importante pentru dezvoltarea lor și le vor permite să progreseze și să ajungă la independență energetică în cele din urmă pentru a putea face față și crizei globale. Investiția în educație și în formare, în instruire, este esențială în lupta împotriva sărăciei, șomajului, imigrării și fugii de creere și poate să contribuie la consolidarea economiilor acestor țări. De asemenea, aș dori să menționez în mod specific două state insulă care sunt vulnerabile și fragile. implementarea acordului de la Cotonou trebuie să ia în considerare insulele Mauritius și Barbados. Există acorduri cu aceste insule, state în, în care se stabilesc niște elemente specifice pentru dezvoltarea lor durabilă. Mulțumesc acum domnul Fei, un minut și jumătate. Signor președinte, Parlamentul Domnule președinte, Parlamentul European Parlamentului îi se cere să adopte o poziție cu privire la cea de-a doua revizuire a acordului de la Cotonou. Vă rog să-mi dați voie să mă refer la dificultățile cu care se confruntă Haiti în prezent. Comunitatea internațională trebuie să reacționeze și sigur că suntem alături cu gândul de cei care, se, care au avut de suferit de pe urma catastrofei de acolo. Obiectivul acordului de la Cotonou, după cum se știe, este punerea la punct a unui acord de cooperare care poate fi o reacție comună a Uniunii Europene la globalizare și poate contribui la stabilirea păcii. Revizuirea din 2005 a adus multe măsuri importante, dar încă mai sunt multe de făcut. Criza financiară globală costul ridicat al alimentelor și al energiei, precum și schimbările climatice, sunt posibile motive pentru această nouă revizuire. Și, în fine, vreau să-mi exprim speranța că Parlamentul European, Parlamentul European va furniza în continuare ajutor la nivel ridicat către țările ACP și propun ca Parlamentele Naționale ale țărilor ACP să fie implicate în procedura de revizuire de acum și în cele viitoare. Mulțumim, domnul Mauro. Un minut și jumătate. Grație. Mulțumesc, domnule președinte. A doua revizuire a acordului de parteneriat trebuie să aibă obiectivul de a favoriza o cultură a responsabilității. E foarte dificil dacă nu vor contribui și organizațiile societății civile și uh, um, jucători non-statali și parlamente, sigur. Uh, doar așa vom putea să reflectăm nevoile comunităților relevante. Apoi, ajutoarele umanitare sunt un alt aspect. Cei 300 de miliarde de dolari de ajutoare care au fost dați în ultimii 40 de ani nu au avut niciun efect dacă ne gândim că dezvoltarea continentului african a fost sub 0,2% pe an. E un scenariu apocaliptic și comunitatea internațională trebuie să înceapă să înțeleagă acest lucru uh, și să abordeze situația țărilor în curs de dezvoltare ca o problemă care este cu adevărat a noastră, care se reflectă în viața de zi cu zi a comunităților noastre și împreună cu instituțiile locale treb, care tot timpul doresc să capete legitimitate, trebuie să facem față acestor probleme. De asemenea, dați-mi voie să subliniez că investiția în capitalul, lui, um, în capitalul uman înseamnă că înțelegem că oamenii care trăiesc în acele situații grele uh, sunt cei care trebuie să-și asume responsabilitatea și să scoată continentul din situația aceasta rea. Și este bine să stabilim un obiectiv clar, să se obțină un bun comun pentru o bunăstare comună și pentru acei cetățeni și pentru cetățenii noștri să ne gândim la oameni mai degrabă decât la bani, să ne gândim la fondul situației și nu la mesajele publicitare. Și acest lucru ne va permite să realizăm obiectivele strategiei noastre. Mulțumesc, doamna Roitova, un minut jumate. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. Am criticat în numeroase rânduri faptul că parlamentele naționale din țările în dezvoltare nu au fost implicate în luarea deciziilor privind ajutoarele pentru dezvoltare și că nu au acces la documentele strategice. Lucrul acesta trebuie îndreptat în revizuirea acordului de la Cotonou de asemenea, angajamentele guvernelor și parlamentelor trebuie să fie incluse pentru a pune la punct sisteme de impozitare funcționale. Țările ACP au nevoie de o administrație fiscală standardizată pentru a-și putea colecta taxele pentru scopurile de dezvoltare. Iar Uniunea Europeană va lupta împotriva paradisurilor fiscale, a evaziunii fiscale și a fugii de capital. În cele din urmă, ca vicepreședinte responsabilă pentru drepturile omului, solicit ca acordurile internaționale să includă clauze referitoare la drepturile omului, nu numai în cazul țărilor ACP, îmi pare rău că raportul doamnei Joly, care este un raport foarte bun, nu include o asemenea cerință. Cer comisiei să îndrepte acest lucru. Mulțumesc. Am șase vorbitori la Catch DI. Domnul Niculescu, un minut. Domnule președinte, domnule comisar, raportul dezbătut astăzi face referire la multe probleme legate de securitatea alimentară a statelor acp

Da, minut. domnule președinte. Vreau să uh, o felicit pe doamna Joly. Parteneriatul ACP-Uniunea Europeană este mai util ca niciodată. Am văzut tragedia din Haiti și asta ne ilustrează importanța parteneriatului ACP-UE, care trebuie consolidat. Aș dori să mă trezesc domnului comisar, care astăzi este la DV și mâine la comerț și este, am trei sugestii din acest punct de vedere. Prima ar fi, cum au spus antevorbitorii mei, să menținem controlul parlamentar, eh, să avem două reuniuni anuale și nu doar una. În al doilea rând, de ce nu, acordurile de parteneriat economic să fie supuse controlului parlamentar în cadrul ACP pentru a putea responsabiliza parlamentele în controlul uh, și respectării intereselor uh, cetățenilor. Mulțumesc. Doamna Ferreira, acum un minut. Senhor Presidente, Senhor Comissário, caros colegas. Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, revizuirea acordului de la Cotonou ar trebui să fie un punct de cotitură în uh, stabilirea politicilor noastre pentru cooperare și dezvoltare și ar trebui să contribuim astfel la promovarea dezvoltării suverane și autonome a țărilor ACP. Sunt multe prevederi aplicabile în aceste țări care implică independența. De exemplu, datoria externă uneori este sufocantă pentru ele și iar propunerea făcută de Uniunea Europeană de aplicare a acordurilor de parteneriat economic, care în principiu sunt acorduri de liber schimb, precum și politica actuală a Fondului European de Dezvoltare, toate acestea sunt semnificative. Nu dorim ca aceste țări să ca acestor țări să le fie impuse noi mecanisme de îndatorare sau să servească scopurilor altor instanțe. Obiecțiile țărilor ACP ar trebui respectate ca și prioritățile pe care și le stabilesc. Mulțumesc, domnule Elmaier. Un minut. Domnule președinte, aș dori să spun că paragraful 31 din uh, acest raport nu are niciun sens. Sunt de asemenea împotriva acordului de returnare pentru imigranții. Cred că există nevoia de a avea un cadru internațional mai bun pentru aceste acorduri, dar n-ar trebui să permitem dezvoltarea acestei situații. Cred că trebuie să avem uh, pentru aceste țări, trebuie să avem să ușurăm accesul la vize și să le permitem cetățenilor să se ajute pe sine în loc să primească fonduri din partea noastră, să fie oameni mândri de ceea ce pot să facă și să nu fugă de sărăcie. Domnul Papa Nicola, un minut. Domnule președinte, am discutat această situație, catastrofa din Haiti în această dupămasă pentru a vedea cum putem noi, europenii, să participăm la uh, ajutarea victimelor. Am luat cuvântul acum pentru a reaminti tipurile de acorduri pe care le avem cu țările care trec prin perioade de dificultate economică și sunt și predispuse unor catastrofe naturale, cum este Haiti. Aceste țări trebuie abordate în mod diferit față de celelalte acorduri de parteneriat pe care le avem. E vorba de țări sărace în care bolile sunt numeroase, unde există în mod standard, constant crize umanitare. Este datoria noastră și cred că este piatra de temelie a valorilor europene ca să respectăm și să acordăm prioritate vieții umane înaintea profitului și câștigurilor financiare și toate aspectele tehnice trebuie depășite cât mai repede. Domnul de Martin, acum un minut. Danke, Präsident. Ben... Mulțumesc, domnule președinte. Când ne gândim la zona Caribelor, avem în minte două imagini. În primul rând, catastrofa actuală din Haiti și situația dezastroasă de acolo și pentru că sunt în acest Parlament de mulți ani, am și imaginea parlamentarilor care uh, merg să noate în uh, timpul acestor reuniuni AGPU. Putem să transmitem un semnal foarte concret, având în vedere ce se întâmplă în Haiti am putea hotărâ ca următoarea reuniune a CPUE, atât de opulentă de obicei, să fie, să se renunțe la ea și fondurile care s-ar fi cheltuit pentru ea să fie uh, folosite pentru ajutorarea sinistraților. Mulțumim, domnul Vevelini, un minut. La l'Assemblea CIPI, Mulțumesc, domnule președinte. Adunarea ACP este foarte importantă acum când globalizarea a împărțit lumea în țări producătoare și țări producătoare de produse și țări producătoare de idei. Și de aceea există o migrație a oamenilor pe lângă cea a bunurilor. În centrul acestui proces este Marea și zona mediterană, un punct um, de trecere între Europa și țările ACP și de aceea trebuie să ne adaptăm la această nouă realitate și propun la uh, sugestia domnului președinte Napolitano, care sprijină această propunere, să existe un sediu sau o reuniune fixă anuală a adunării ACP în, orașa Euro- în orașul european cel mai multietnic și cel mai aproape de țările ACP, Napoli. Deci, uh, această propunere este sprijinită de președintele italian și propun ca în noile acorduri să se discute această propunere, care are avantajul de a apropia Europa cetățenii europeni și sudul Italiei de țările eh, ACP și de țările mediteraneene. Mulțumesc, domnul Licicovski, un minut. Domnule președinte, Am cerut cuvântul după ce a vorbit domnul Niculescu pentru că aș dori să susțin cele spuse de domnul Niculescu. În relațiile noastre economice cu alte țări, inclusiv țările ACP, trebuie să avem în tot timpul în vedere siguranța alimentară și siguranța alimentară în Uniunea Europeană. Noi avem experiență aici. Reforma pieții zahărului, de exemplu, a fost pusă în, în uh, practică împreună cu țările ACP. Din păcate însă s-a deteriorat pentru că a fost un lucru rău pentru fermierii noștri să ne avem, aducem mereu aminte de siguranța alimentară și în Uniunea Europeană. Avem nevoie de ea. Și acum, domnul De aveți cuvântul. Uh, în primul rând legat de GSP și GSP Plus, nu ne opunem în principiu includerii acestor aspecte în acordul de la Cotonou, dar să nu uităm că GSP și GSP Plus <clears throat> sunt unilaterale, iar Cotonou este <clears throat> contractual. Includerea ar fi deci destul de dificilă, dar poate găsim o formulă care să rezolve această problemă. Mai mulți intervenienți au vorbit despre controlul democratic și au uh, susținut uh, rămânerea la formula cu două reuniuni pe an. Comisia înțelege acest punct de vedere, însă Poate că am putea totuși să ne punem de acord A, dacă este posibil reuniunile regionale să coincidă, să se suprapună cu una dintre cele două plenare, pentru că dacă nu, având în vedere programul Parlamentului European, lucrurile s-ar complica prea mult. Deci ideea de a avea două reuniuni plenare, cu aceasta sunt în principiu de acord, dar uh, să încercăm să suprapunem cumva reuniunile regionale cu cele plenare. Au mai fost și câteva intervenții cu privire la natura acordurilor de parteneriat economic. Ne-am pus de acord uh, asupra acestei denumiri, dar poate că ar fi mai bine să le spunem acordul de parteneriat de dezvoltare. Pentru că astfel poate discuția ar deveni pentru câtva mai deschisă. În orice caz, dacă Parlamentul își dă acordul pentru o nouă comisie la un moment dat și dacă fac parte din această nouă comisie cu portofoliul care mi-a fost atribuit, voi face tot posibilul pentru ca aceste acorduri să fie un succes și pentru a participa la reuniunea adunării paritare. Au fost întrebări legate de aspectele fiscale și cred că am răspuns deja în intervenția precedentă la aceste întrebări. Cred că este cu adevărat important ca acest punct să devină unul crucial în discuția cu țările ACP, dar și între noi. Pentru că știu că și președinția spaniolă este interesată de acest subiect. Dacă vrem într-adevăr să avem o contribuție semnificativă, trebuie să avem curajul de a interveni la nivelul societății. Deci problema se pune, în primul rând, legat de relația între Europa și societățile sale, industriile sale. Înțeles că președinția spaniolă va avea de altfel inițiative în acest sens. Apoi, aspectele legate de migrație. Legat de articolul 13. Ambele părți doresc să actualizeze articolul 13 referit la migrație. Comisia a înaintat o propunere echilibrată și coerentă, care se bazează pe cei trei piloni, migrație și dezvoltare, migrație ilegală și ilegală și readmisie. Aspectele prezentate de raport sunt incluse toate domeniile sunt tratate cu aceeași importanță și suntem optimiști că vom ajunge la un acord dacă se respectă echilibrul între cei trei piloni despre care vorbeam. Domnul Cashman a făcut o observație legată de discriminare. Domnul Cashman nu mai este acum în sală. Are dreptate, 100%, după părerea mea. Orientarea sexuală a fost unul dintre elementele propuse de comisie. Trebuie să știți, așa cum știe și comisia, că în anumite țări ACP homosexualitatea este interzisă prin lege. De curând am intervenit mm, la președintele Burundiului și al încă unei țări, pentru că introduseseră legi uh, cu caracter discriminatoriu. În orice caz, la un moment dat uh, trebuie să se rezolve situația. Fie insistăm ca textul să fie foarte clar și riscând să nu se obțină un acord, sau am putea să introducem o formulare mai puțin clară, mai puțin specifică, dar care să acopere în mod mai puțin explicit și orientările, orientarea sexuală. Sigur că asta rămâne să se mai discute la negocieri. Domnule președinte, cred că am reacționat la majoritatea uh, intervențiilor și în orice caz mi-am depășit timpul alocat, așa că vă cer scuze. Mulțumim foarte mult, domnule de Gucht. Urmează acum doamna Jolie pentru a încheia discuția. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. De la intrarea în vigoare a acordului de la Cotonou, sărăcia nu s-a diminuat. Deci am eșuat în misiunea noastră de dezvoltare. Trebuie să se schimbe ceva după această a doua revizuire a acordului. Sunt bucuroasă să constat că există un consens destul de mare apropo de măsurile propuse și cred că unul din mijloacele pe care le avem pentru a acționa în sensul eradicării sărăciei ar fi să luptăm împotriva paradisurilor fiscale și să folosim acest instrument pentru a face ce putem face. Și anume, <clears throat> în sânul Uniunii Europene și în regiunea ACP putem să obligăm companiile multinaționale să-și declare țară cu țară care sunt profiturile lor și ce impozite plătesc. Aceasta este o cerință internațională de asemenea. Dar înainte ca această revendicare să reușească la plan internațional, o să treacă foarte mulți ani. Deci să folosim posibilitățile pe care le avem în cadrul acestui acord pentru a instaura această regulă la noi. Iată de ce vă cer să nu acceptați amendamentul propus pentru alineatul 16 și să păstrăm formularea inițială care ne invită să facem curățenie în propria noastră casă. În același sens, ce putem face este să ne obligăm Banca Europeană pentru Investiții să acționeze în sensul paradisurilor fiscale. Ar trebui să interzicem investiții de fonduri de dezvoltare în întreprinderi care nu au beneficii în țările care funcționează, ci își depun beneficiile în paradisurile fiscale. Acest lucru s-a întâmplat în Zambia cu investiții foarte importante, cred că e vorba de 46 de milioane de dolari, pentru că nu s-a îmbunătățit viața zambienilor, ci a îmbunătățit viața acționarilor care au beneficiat de acest ajutor, așa încât este total contraperformant. Stă în puterea noastră să modificăm uh, mandatul băncii. Deci să facem ce putem face, să nu lăsăm pe mâine, să acționăm uh, chiar acum în acest sens. Și apoi mai există niște principii de la care nu trebuie să ne abatem, și anume drepturile omului, drepturile imigranților și vă invit chiar în acest moment să păstrăm formularea pe care o propun pentru articolul 31 și să nu eliminăm protestele împotriva acordurilor bilaterale care în realitate nu înseamnă decât externalizarea fluxului de imigranți. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Jolie, mulțumesc tuturor. Uh, închidem dezbaterea. Votul are loc mâine. Următorul punct din ordinea de zi este o întrebare orală adresată Consiliului privind drepturile procedurale în procedurile penale și primul vorbitor este baronesa Latford, care are